Allora, buongiorno a tutti. Bună dimineața tuturor. Direi che possiamo cominciare anche perché Haideți să începem pentru că avem uh, de analizat două rapoarte. și aș dori să avem suficient timp la dispoziție pentru discuție înainte de a începe uh, votarea electronică și uh, deși încă n-au sosit foarte mulți colegi, eu totuși deși putem să vă așteptăm încă vreo două minute, dar totuși apoi pe la 9 și 10 L-aș ruga pe colegul Calfin să înceapă prezentarea raportului său. Vom avea pentru această dezbatere la dispoziție 30 de minute Și apoi mai avem și raportul uh, Gürk. Așadar, rog uh, pe colegul Calfin să facă prezentarea raportului său și anume protecția infrastructurilor critice de informație, realizări și etape următoare către un context global de securitate cibernetică. Vă rog, domnule Calfin. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Este un raport din proprie inițiativă care e legat de o comunicare a Comisiei Europene care a fost publicată uh, în martie 2011. Ține cont de rezultatele obținute de la adoptarea planului de acțiune cu privire la infrastructurile critice în 2009. Există mai multe evoluții pozitive recente care ne dau posibilitatea să discutăm despre uh, securitatea cibernetică. Este vorba despre evoluții legate de acest plan de acțiune, evoluții care au intervenit în Comisia Europeană, Comisia Europeană lucrează la o strategie cu privire la informatica dematerializată, dezvoltarea internetului și uh, se pune așadar acut problema uh, rezistenței sistemului. Am avut de asemenea o dezbatere cu privire la protecția datelor. Am uh, votat de asemenea Uh, propunerea cu privire la ENISA. Toate aceste evoluții sunt legate de dezvoltarea utilizării internetului și a noilor tehnologii. Odată cu dezvoltarea internetului, trebuie să ne asigurăm că rețeaua este rezistentă. Legislația trebuie să fie aplicată Și acest uh, raport cuprinde trei părți, trei grupuri de propuneri. Cu permisiunea dumneavoastră, le voi trece în revistă. În primul rând, um, asigurarea securității cibernetice la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Vrem să revizuim legislația în domeniu. Această legislație există, dar are un domeniu de aplicare foarte limitat. Doar energia și transportul sunt considerate infrastructuri critice. Viziunea aceasta asupra infrastructurilor critice este foarte îngustă și este departe de viziunea internațională în această privință, inclusiv uh, viziunea americană. Trebuie deci să extindem acest domeniu de aplicare pentru a include și tehnologiile informației și uh, comunicării. În felul acesta vom uh, utiliza mecanismele deja existente pentru a crea o infrastructură uh, cibernetică rezistentă. Pentru asta e nevoie de cooperare între actorii privați și publici. Tehnologia avansează și comisia noastră examinează aceste evoluții. Trebuie să ținem cont de dezvoltarea tehnologiei atunci când discutăm despre evoluțiile din sfera internetului și aș vrea să felicit uh, Comisia care lucrează la diferitele strategii și care este deschisă pentru consultări și pentru cooperare cu actorii din uh, mediul de afaceri. Raportul uh, cere consolidarea procesului de evaluare a planurilor de acțiune, desemnarea ofițerilor de legătură, tot ceea ce trebuie să se facă la nivel național pentru a crește protecția infrastructurilor critice de informație. Propunerile acestea trebuie să fie analizate și puse în legătură cu tot ceea ce a făcut Parlamentul în ceea ce privește ENISA. Dacă aceste propuneri sunt uh, adoptate, vom face un pas important înainte în ceea ce privește protejarea siguranței pe internet. A doua parte a raportului e legat de activitățile Uniunii Europene pentru o securitate uh, robustă a internetului. E vorba despre instituirea unei mai bune cooperări între uh, uh, echipele de reacție uh, naționale, vrem să stimulăm activitatea ENISA și vrem să asigurăm standarde minime de, în ceea ce privește reacția acestor echipe. Nu este ușor să stabilești standarde minime de securitate, însă putem să stabilim standarde minime pentru reacții și pentru uh, prevenirea infracțiunilor pe internet. La ora actuală, nivelurile de dezvoltare, nivelurile de activitate din cele 27 de state membre sunt foarte diferite și este important să existe un nivel minim de siguranță. Ceea ce propun în raport, de asemenea, este să se instituie acele notificări de securitate. Companiile trebuie să raporteze ori de câte ori uh, se uh, constată infracțiuni în domeniu, în așa fel încât utilizatorii și reglementatorii să știe că există o problemă legată de siguranța informației. În felul acesta, companiile vor face totul pentru a proteja datele pe care le uh, manipulează. Am vorbit despre echipele naționale de reacție de urgență, Trebuie să existe o continuitate a serviciilor asigur, uh, asigurate de acestea în toate statele membre și propun să se sporească eforturile de formare și educare, precum și sensibilizarea opiniei publice în ceea ce privește securitatea informației. De foarte multe ori, informațiile publicului în ceea ce privește siguranța internetului ajută la prevenirea uh, infracțiunilor în acest domeniu. În sfârșit, Comisia ar trebui să redacteze o strategie globală. Comisia se pare că intenționează să facă acest lucru. Strategia respectivă nu va fi un uh, plan pas cu pas, va fi însă un cadru general care va permite să se înscrie toate eforturile do în domeniu într-un context. Exact uh, la fel cum acționează și uh, partenerii mei noștri uh, importanți. Este important să se facă acest lucru la nivelul Uniunii Europene pentru că situațiile din uh, statele membre sunt diferite în ceea ce privește securitatea internetului. În sfârșit, doamnă președintă, o parte importantă a raportului este consacrată cooperării internaționale. La ora actuală, Uniunea Europeană nu este prezentă activ în diferitele foruri de cooperare, Doar uh, în ultimii ani am început să ne implicăm în aceste foruri. Este vorba despre dialogul transatlantic, este vorba despre instituirea de grupuri de lucru care se ocupă de securitatea informatică în uh, Uniunea Europeană și în Statele Unite. Uniunea Europeană începe, deci, să se implice mai mult, însă cooperarea internațională rămâne o problemă la nivel național există uh, cooperare, însă nu există și la nivel internațional. Așadar, după ce se stabilește această strategie cu privire la siguranța internetului, trebuie să implicăm diferiții actori din Uniunea Europeană pentru ca acest aspect să fie inclus în uh, activitățile Serviciului European de Acțiune Externă. Trebuie să purtăm un dialog inclusiv cu Statele Unite, Statele Unite care sunt foarte deschise pentru o cooperare internațională, pentru că internetul uh, are nevoie de cooperare internațională. În sfârșit, această chestiune trebuie să fie abordată în cadrul pozițiilor Uniunii Europene în foruri ca ONU și, și altele, toate forurile internaționale în care este prezentă Uniunea Europeană. Acestea sunt uh, cele trei grupuri de propuneri din acest raport și sper că va încuraja Comisia să se axeze uh, pe o activitate coerentă pentru a crește securitatea cibernetică. Vă mulțumesc! Meneer Van Nistelrooy. Și acum raportul din umbră, domnul Van Nistelrooy. Het kan vlot vanmorgen, eh, dit, dit uh, onderdeel, omdat... Mulțumesc. Mulțumesc frumos pentru această prezentare și uh, trebuie să vă spun că am avut consultări foarte mm, frecvente pe acest subiect. Cred că raportul uh, Um, este, se află într-un moment esențial pentru uh, poziția Parlamentului. Parlamentul nu se angajează numai în uh, ceea ce înseamnă protecția vieții private. Trebuie să vedem care este uh, Uh, avantajul internetului, care sunt avantajele securității cibernetice. Uh, trebuie să vedem uh, creșterea economiei noastre pe viitor, funcționalitățile care există în sectorul bancar, ca, de exemplu operațiunile bancare care se pot face online. Așadar, lucruri care contează în viața cetățenilor noștri de zi cu zi. Și raportul spune toate acestea foarte clar. Dar nu ați ținut cont, domnule raportor, de alte elemente. Elemente legate de securitate și mai ales de neutralitate. Însă, în general, aș spune că opinia noastră este pozitivă. Câteva remarci. Mă întreb, cât timp vom uh, continua cu aceste acțiuni la nivel național. Într-adevăr, se dă prioritate activităților de la nivel național. Însă, anumite țări spun că situația de la nivel național este în, um, de cod galben, cod verde, dar ce înseamnă toate aceste lucruri? Să ne imaginăm uh, situația unui atac cibernetic. Ce se va întâmpla? Fiecare țară va avea propria sa reacție, propriul său mecanism de reacție și totuși securitatea este un lucru esențial. Uh, securitatea nu ține de Luxemburg sau de Danemarca sau de o anumită țară. Este un aspect care vizează nivelul european în ansamblul său și trebuie să învățăm unii de la alții. Sigur că există exemple foarte bune, însă ele rămân uh, izolate și teoretice și acest lucru este regretabil. Trebuie să asigurăm securitatea schimburilor informatice, securitatea mm, evoluțiilor pe viitor. Ca urmare, trebuie să colaborăm. Un alt element angajamentul sau participarea uh, întreprinderilor, a, a sectorului privat, nu numai a celui public. Este foarte important și asta nu numai la nivel european, mă gândesc și la mm, uh, companiile de la nivel internațional. Avem nevoie de expertiza și de participarea uh, sectorului privat. Susțin această idee. Așadar, uh, cred că toate aceste lucruri trebuie să fie incluse în poziția ITRE pentru viitor. Uh, noi suntem comisia responsabilă de toată tematica internet, telecomunicații, dezvoltare industrială. Ca urmare, cred că prin intermediul acestui raport putem avea o contribuție foarte importantă la această dezbatere. Mulțumesc mult, domnului raportor. Thank you very much, Mulțumesc, domnule Van Nistelrooy. Uh, domnul Kreutzmann. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Tema securității cibernetice a devenit o temă foarte populară. Citim în presă că americanii declară că poate oricând să aibă loc un atac împotriva securităților uh, și trebuie să utilizeze mijloace militare. Iată, o temă care ne privește pe toți. Depindem cu toții de o infrastructură informatică și tehnologică care trebuie să funcționeze. Cetățenii, societatea, cu toții avem nevoie de un sistem fiabil. Și de altfel toate aceste lucruri se regăsesc și în textul raportorului nostru. Trebuie să putem avea încredere în această infrastructură și să permitem creșterea ei. De altfel, în ultimii ani am uh, putut uh, constata că în Europa există o încredere în aceste infrastructuri și în sectorul public și în sectorul privat. Totuși, uh, aceasta trebuie să rămână o prioritate pentru statele membre. Statele membre trebuie să lucreze împreună, trebuie să colaboreze pentru a ajunge la o strategie comună. Și în acest sens, Comisia Europeană trebuie să joace un rol important. Trebuie să ne asigurăm că dispunem de expertiza necesară. ENISA, Agenția Europeană Specializată, trebuie să se bucure de competențe sporite. Uh, și deci și de resurse financiare suplimentare. De asemenea, în situațiile de urgență, ea trebuie să dispună de uh, uh, rețelele necesare, pentru că astfel de situații pot afecta atât uh, rețelele publice cât și cele uh, private ale cetățenilor și trebuie să protejăm infrastructurile existente. Uh, și atunci mă întreb, uh, avem nevoie de reguli uh, constrângătoare? Da, trebuie să începem măcar prin a defini niște uh, reguli minime care să se bazeze pe expertiza de care dispunem și pe aspectele practice. De asemenea, trebuie să fim conștienți că uh, lipsurile, lacunele care pot exista într-un anumit stat membru pot avea influență asupra celorlaltor state membre. Pentru că avem de-a face cu fenomene care depășesc frontierele. De aceea este nevoie de o cooperare întărită între statele membre. Îi mulțumesc domnului Calfin pentru um, un raport foarte bun și aștept cu nerăbdare să continuăm colaborarea. Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă nu mai sunt și alte cereri de luare de cuvânt. Doamna Grostet. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Avem de-a face cu un subiect foarte important astăzi. Am văzut deja incapacitatea instituțiilor europene de a împiedica atacurile cibernetice împotriva propriilor lor site-uri internet. Și știm că există țări pe care le numim în curs de dezvoltare, dar care nu mai sunt în curs de dezvoltare, cum este China, care dezvoltă o serie întreagă de arme și trebuie să fim capabili capabili să luptăm împotriva acestui război cibernetic care poate să fie condus de anumite state. Am citat China, dar sunt sigură că și alte state sunt capabile să ducă un astfel de război. Guvernul chinez nu uh, ignoră posibilitățile oferite de astfel de tehnologii și în plus față de cenzura pe care o exercită în interiorul țării, exploatează și lipsurile propriilor noastre rețele pentru a Uh, face tot ce este posibil pentru a ne slăbi uh, capacitățile temporar. În 2011, autoritățile din China au uh, declarat că au creat o unitate de apărare cibernetică, ceea ce ne arată cât de important este ca și Uniunea Europeană să se preocupe în mod serios de aceste uh, aspecte și să reușească să reunească toate acțiunile care au loc în diferitele state membre. Și atunci se pune întrebarea, suntem pregătiți să luptăm împotriva acestei amenințări uh, noi la nivel european? Dispunem de capacitățile tehnice și logistice logistice. Iată ce voiam să spun, am uh, citat exemplul Chinei, dar sunt sigură că mai sunt și alte exemple. Ca urmare, nu mai putem să fim naivi în acest domeniu. Deseori, instituțiile europene au avut o atitudine naivă. Acum însă trebuie să uh, prevedem, să planificăm acțiunile necesare, reunind eforturile de la nivelul statelor membre pentru a întări uh, protecția europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte internetul a devenit um, un element esențial al vieții cetățenilor europeni. Prin internet putem să rezervăm uh, o cameră la hotel, putem să ne rezolvăm problemele bancare, facem comenzi, uh, cumpărăm, vindem, comunicăm, comunicăm informații mai mult sau mai puțin secrete. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu un element esențial al vieții cetățenilor noștri și al vieții economiilor, economiei noastre. Însă trebuie să ne asigurăm că nu repetăm aceleași greșeli ca atunci când am uh, creat uh, Interpol și s-a dorit o mișcare solidară de opoziție față de criminalitate. Însă astăzi nu trebuie să uităm că cei care se servesc, de care utilizează internetul pentru a îi ataca pe ceilalți, au un uh, avans considerabil. Ca urmare, avem nevoie de mai multe mijloace colective pentru a-i proteja pe cetățenii europeni împotriva acestor atacuri care pot veni din toate părțile. Pot fi atacuri pur politice, dar pot fi și atacuri cu caracter uh, criminal, cu caracter uh, de criminalitate. Uh, Trebuie să avem uh, un demers colectiv, trebuie să ajutăm statele care nu au capacitatea de a interveni pentru a ne asigura că mâine suntem capabili să asigurăm securitatea statului în general, dar și al societăților private. Domnule Toznovski, doriți să luați cuvântul? Aveți dreptul să vorbiți în calitate de raportor fictiv, dar nu doriți să luați cuvântul. Ca urmare, mă voi adresa acum Comisiei și mai precis doamnei Crațeva. Uh, thank you, Chair. I would like first to thank Mr. Calvin for his report. And... Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc domnului Calvin, îl felicit pentru raportul domniei sale, mulțumesc, uh, îi mulțumesc de asemenea pentru că a ținut cont de toată munca făcută de comisie până acum și Uh, de inițiativele noastre. Suntem cu toții de acord că internetul joacă un rol central în economiile, societățile noastre, în viața noastră de zi cu zi. De asemenea, suntem cu toții de acord că crește criminalitatea, infracționalitatea pe internet și este din ce în ce mai sofisticată. Asta înseamnă că sistemele noastre de informație și rețelele noastre sunt din ce în ce mai vulnerabile. De aceea e clar că e nevoia de, există nevoie de a avea o abordare coordonată strategică la nivel european ca să facem față provocărilor cu care ne confruntăm. S-au făcut deja multe, încă se mai pot face foarte multe pe viitor și mă bucură că pot confirma intenția Comisiei de a face o propunere în legătură cu o strategie europeană uh, legată de uh, securitatea pe internet uh, în ultima parte a acestui an. Intenția Comisiei este de a elabora o propunere foarte uh, <clears throat> ambițioasă și exhaustivă și deja uh, putem spune că vom ține cont de unele din sugestiile domnului Calfin și ale colegilor lui din discuțiile de până acum. Uh, printre altele, strategia va prevedea unul sau mai multe instrumente juridice, astfel încât va avea o contribuție importantă la trecerea de la o abordare voluntară, cum este acum, la o abordare mai obligatorie, ca să spun așa. Adică vor exista niște uh, prevederi uh, care vor defini cerințele de bază pentru reacție de internet și obligații de uh, notificare în cazul de încălcare a securității. Aici s-a menționat deja sectorul bancar, sectorul energetic, Iată, aceste sugestii vor fi luate în considerare. Comisia știe că pentru a avea succes în eforturile noastre, noi trebuie să conlucrăm, trebuie să acționăm la nivel național, la nivelul statelor membre, <clears throat> dar instituțiile europene trebuie să-și asume și ele propria uh, responsabilitate, ca și sectorul privat, societatea civilă și, până la urmă, fiecare persoană în parte. În final, aș dori din nou să mulțumesc domnului Calfin pentru raportul domniei sale, să vă mulțumesc tuturor pentru o discuție foarte interesantă și să vă asigur că în activitatea noastră pe viitor vom ține cont și de raport și de sugestiile făcute uh, astăzi. Mulțumesc, uh, mulțumim comisia. Acum aș dori să dau cuvântul din nou domnului Calfin, dacă dorește să uh, răspundă, însă pe scurt vă rog că deja suntem în întârziere. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să spun foarte pe scurt că mulțumesc colegilor mei, domnule raportor din umbră, domnul Fan Nisteroi și ceilalți colegi cu care am conlucrat eh, pentru elaborarea acestui raport. Mulțumesc și colegilor eh, eh, care au luat adineaori cuvântul pentru comentariile lor și aș, aș avea câteva reacții rapide. Ehm, mă bucur că avem această înțelegere comună a faptului că a crea un nou nivel de eh, securitate pe, inter- eh, pe internet eh, nu înseamnă a acționa doar la nivel național, ci a crea o rețea globală mai sigură în beneficiul mediului de afaceri, al cetățenilor europeni, pentru ca aceștia să poată dezvolta noi servicii și produse pe internet. E foarte important să facem diferența între securitatea în termeni militari și uh, securitatea din punct de vedere civil. Majoritatea statelor membre sunt și membre ale NATO și NATO dezvoltă uh, partea militară a uh, securității cibernetice. Există un centru în Estonia și NATO și Uniunea Europeană deja uh, colaborează pe tema aceasta, dar este strict pe partea militară. Aici, la Parlamentul European, noi ne concentrăm mai degrabă pe uh, protecția infrastructurii critice, care este foarte importantă, și utilizarea civilă a internetului ceea ce reflectă și abordarea partenerilor noștri cei mai uh, uh, implicați în acest domeniu, vorbesc despre Statele Unite. Sigur, servicii bancare, servicii de sănătate, servicii financiare, toate acestea trebuie să facă parte din securitatea uh, pe internet. Mă bucură că și Comisia a afirmat că va avea un rol de lider în acest domeniu și în continuare și că ne va prezenta o strategie după pauza de vară ca să o putem discuta mai apoi în detaliu. Aștept acum să văd ce amendamente vor depune colegii. Cred că termenul este până pe 5 martie și sigur voi uh, conlucra cu ei pentru a ține cont de toate sugestiile. Mulțumesc și pot confirma că termenul pentru depunerea amendamentelor este data de 5 martie până la orele 12. Iar acum era, venim la raportul Gürk. Principale dozele de preocupare ale cetățenilor europeni și ale întreprinderilor europene cu privire la funcționarea pieței unice. Și dau cuvântul domnului Gürk. Szót, elnök úr! Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că mi-a dat cuvântul și aș dori să fac o prezentare pe trei părți. Aș dori în primul rând să vorbesc despre analiza comisiei, care stă la baza documentului meu și a discuției noastre de astăzi și sigur că va sta la baza activității noastre viitoare de asemenea. számára Apoi aș vrea să vorbesc despre munca făcută de IMCO, pentru că ne vom uh, pronunța asupra raportului IMCO și apoi voi vorbi despre conținutul acestui document. În ceea ce privește documentul Comisiei, Tema menționată de comisie este o temă foarte importantă pentru viitor. Acest raport subliniază faptul că cetățenii europeni consideră că funcționarea pieței unice nu este perfectă, ceea ce s-a vădit și în ultimii ani. Sigur că această problematică nu poate fi sintetizată într-un singur text de raport și nu vrem nici să ne pierdem în detalii. Ne-am uh, ocupat adesea de piața unică și de funcționarea acesteia. De altfel, documentul Comisiei ne permite să ne ocupăm de toate aspectele legate de piața unică. Comisia Europeană își uh, fondează lucrările pe rețeaua europeană a întreprinderilor. și s au obținut de asemenea informații de la diferite foruri, de la legători. Am avut uh, schimburi de opinii cu cetățenii, cetățeni care relevă probleme și constată tocmai faptul că piața internă nu funcționează bine, fie că e vorba despre sectorul sănătății, fie că e vorba despre imatricularea automobilelor. În toate aceste domenii subzistă numeroase probleme echivalarea diplomelor ar fi un alt domeniu, accesul la piața muncii, accesul la internet. Toate acestea țin de funcționarea pieței unice. Comunicarea Comisiei este un pas înainte pentru că încearcă să identifice soluții identifică regulile existente în diferitele sectoare și într-adevăr este important să se aplice aceste reguli. Lipsa funcționării Uh, pieței unice se datorează faptului că nu există reguli sau faptul că regulile existente nu sunt aplicate. Analiza comisiei este un uh, punct bun de plecare și cred că putem să redactăm un raport echilibrat. Aș vrea să vorbesc despre metodele noastre de lucru. Comisia a identificat 20 de domenii pentru acest raport. IMCO a propus să adoptăm următoarea metodă de lucru. Să existe un, o comisie care să fie responsabilă pentru fiecare domeniu în parte. Noi suntem responsabili de uh, punctele 14, energie și prețul, prețurile energiei, 15, serviciile interne și uh, prețurile acestora. În privința acestor puncte avem aceeași răspundere ca și INCO și, în sfârșit, punctul 17, accesul la resursele financiare pentru IMM-uri. Sigur că și în acest domeniu are și IMCO uh, responsabilitate. Ce ne interesează pe noi, în special, este accesul la uh, sprijinul public. În calitate de comisie în Parlamentul European, Sigur că ne formăm propria opinie, însă trebuie să urmăm recomandarea președintelui uh, Comisiei IMCO. Și ar fi bine să uh, ținem cont și de recomandările celorlalți președinți de comisii. După cum spuneam, conform acestei metode de lucru, suntem responsabili de trei uh, puncte, trei domenii. Comisia ne cere să vedem dacă regulamentele, reglementările existente sunt uh, eficace sau dacă e nevoie de mai multe reglementări, reglementări mai bune pentru a uh, finaliza piața internă și trebuie să vedem de asemenea în ce măsură sunt aplicate regulamentele uh, la nivel național. Sigur că și aspectul legat de prețuri este foarte important și aici există probleme majore pentru că prețul energiei a crescut uh, drastic în ultimii ani. Aceste creșteri foarte mari ale prețurilor se datorează uh, Uh, creșterii uh, prețurilor la materii prime, precum și absența liberalizării și absența uh, se datorează absenței liberalizării și a concurenței. Dacă ar exista concurență pe piață, poate că prețurile nu ar fi atât de mari. Sigur că toți cei care își plătesc uh, facturile la energie se plâng acum. Uh, prețurile nu sunt întotdeauna transparente din punctul lor de vedere. Și, în general, se poate spune că guvernele nu, ar, nu au înțeles care sunt avantajele care decurg din liberalizarea pieței energiei. Principala problemă este neaplicarea reglementelor europene. 17 state nu au implementat al treilea pachet uh, al energiei. Dacă reglementările ar fi aplicate, sigur că și piața internă ar funcționa mai ușor. Ar trebui, deci, să ne preocupe aplicarea corectă a reglementărilor existente și uh, trebuie de asemenea să consolidăm autoritățile publice în așa fel încât uh, reglementările să fie aplicate. Aș vrea să mă refer în continuare la rețelele inteligente. Dacă am avea rețele inteligente și furnizarea de energie către clienți ar fi mai eficientă. Nu trebuie să uităm acest lucru. Punctul 15 este un alt punct de care ne ocupăm în această comisie. Domnule, doamnă președintă, uh, poate că puteți face liniște în sală, pentru că nici măcar nu mi-aud propria voce, atât de mare e gălăgia. Finché terminăm. Da, haideți, uh, că după aceea trebuie să terminăm, să încheiem discuția și să păstrăm liniștea, pentru că altfel și pentru raportor e foarte greu să ia cuvântul. Mulțumesc. Vagyok a segítségért, a következő pontot illeti cserébe most már... Mulțumesc, doamnă președintă, pentru acest ajutor. Ajung acum la concluzie, așadar, uh, pentru că vorbeam de punctul 15, calitatea și prețul serviciilor internet. Cred că dacă ne uităm la indicatori, am putea spune că prietele au un comportament foarte bun pentru că uh, prețurile scad. Ceea ce nu este cazul uh, la energie. Pe de altă parte, există o acțiune de care uh, pune sub acuzare 15 state membre care nu au implementat regulile. Există o lipsă de transparență și nu există nicio posibilitate de a compara uh, tarifele și prețurile la energie. Serviciile uh, nu sunt uh, furnizate, nu sunt ofer- oferta de servicii nu permite suficientă transparență în acest domeniu și asta creează probleme pentru consumatori. Revin acum la problemele de punere în aplicare. Mai este nevoie de reguli suplimentare. Ne vom pronunța în momentul în care vom vota și sper că prin intermediul acestor propuneri vom putea rezolva niște probleme și la serviciile de telecomunicații trebuie să acordăm o prioritate punerii în aplicare a legislațiilor, trebuie să întărim rolul autorităților de reglementare de la nivel național. Și aș mai adăuga un punct, punctul 17, care ține de competența noastră Este vorba despre accesul IMM-urilor la piețele financiare. Știți uh, că, cât de importante sunt IMM-urile, nici nu mai este nevoie să repet acest lucru, mai ales în aceste momente de criză. În prezent trebuie să facilităm și să simplificăm accesul acestor IMM-uri la piețele financiare să le facilităm accesul la resurse financiare, atât private cât și publice. Și în acest sens a fost uh, stabilit un cadru pentru accesul la finanțările europene și aș avea trei propuneri în acest domeniu. Pe de o parte, este nevoie de o simplificare a procedurilor. Trebuie de asemenea introduse ghișeele unice și cred că vom avea ocazia să mai vorbim uh, despre acest uh, subiect. Pentru moment aștept uh, observațiile colegilor mei și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Mai avem doar câteva minute la dispoziție înainte de a începe votul. Și acum e foarte greu pentru că unii intră, alții ies din sală, uh, dar e foarte greu să-mi dau seama dacă a cerut sau nu cineva cuvântul. Da, vă rog. Merci, Madame la Présidente. voudrais... Domnule Na, vă rog să mă scuzați că iau uh, Uh, cuvântul și că ridic tonul, dar este foarte neplăcut și pentru raportor și pentru cei care îl ascultă să lucreze în aceste condiții. Nu putem auzi nimic, nu putem asculta traducerea și nu putem face observații. Cum nu avem suficient timp la dispoziție, aș spune totuși că lipsesc două preocupări principale ale cetățenilor și două preocupări principale ale întreprinderilor. Din partea cetățenilor, cele două preocupări principale chiar dacă nu am lucrat cu un institut uh, de uh, sondaje, știu că oamenii de pe stradă sunt foarte preocupați de puterea de cumpărare. În această perioadă de criză, um, întreprinderile sunt victime ale practicilor de concurență neloială și, uh, de asemenea, suferă din cauza dificultății de accesare a creditelor facturile energetice, serviciile mm, de internet, energia, toate acestea au fost într-adevăr uh, detaliate, dar putem rezuma uh, cu, în câteva cuvinte. Atât timp cât Europa nu va uh, consuma energia pe care o poate produce, atunci uh, lucrurile nu se vor rezolva, pentru că uh, este posibilă specula și uh, îmbogățirea pe nedrept. În ceea ce privește serviciile telefonice, s-a demonstrat că există o înțelegere ilegală între grupurile care funcționează pe această piață în defavoarea cetățenilor. Și aș insista pe rolul extrem de important al băncilor, bănci care au fost salvate de state și de Uniunea Europeană și care totuși astăzi refuză să ajute IMM-urile. Nu este normal ca persoane care au investit tot ce aveau în uh, micile lor întreprinderi să piardă tot ce au pentru că nu au dreptul să beneficieze de un uh, simplu împrumut de 100.000 de euro. Este inadmisibil. Mulțumesc, domnul Rubich. Äh, Mulțumesc. Doresc uh, să-i mulțumesc uh, domnului Ghiurc pentru că um, a luat în considerare preocupările cetățenilor europeni și aceasta este prioritatea noastră. Criza datoriilor aduce în dezbatere destinația fondurilor europene, ce se întâmplă cu finanțările europene în condițiile în care avem mii și mii de tineri care uh, nu au un loc de muncă în Europa. Trebuie să ne asigurăm că tinerii întreprinzători pot să angajeze tinerii șomeri. De aceea lansez un apel Comisiei Europene. Trebuie să uh, pregătească măsuri de, uh, de stimulente pentru ca tinerii uh, șomeri să poată să beneficieze de un loc de muncă, de o posibilitate de inițiativă privată, uh, îi mulțumesc domnului Ghiurc pentru că a insistat pe acest subiect și pentru că a făcut niște propuneri cu adevărat prețioase din acest punct de vedere. Mulțumesc. Nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, așadar uh, are cuvântul comisia, dacă e cineva de față uh, din partea comisiei. Nu c'è nessuno della Comisie. Bine, se pare că nu avem aici niciun reprezentant al comisiei, deci dacă raportorul dorește să adauge ceva. Csak nagyon röviden, elnök asszony, megköszönve a kollégáknak az, az Da, voi fi foarte concis pentru a mulțumi doamnei președinte, pentru a mulțumi colegilor pentru observațiile ridicate și aș dori să atrag atenția asupra două aspecte. Comisia responsabilă, IMCO, împreună cu comisia noastră, ei bine, ne-am pus de acord asupra acestor puncte, factura energetică, serviciile de telecomunicații, măsurile de sprijin pentru IMM-uri. Deci ne-am pus de acord asupra acestor trei teme și pe aceste trei teme puteți depune amendamente până pe 12 martie. Túlmenő módosításokat más kollégáktól. Köszönöm szépen. Aceste amendamente vor fi luate în considerare și integrate în text în măsura posibilului. Bine, mulțumim eh, domnului Gheorghe și vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 22 martie 2012 până la orele 12. Foarte bine, vă rog acum să vă pregătiți pentru vot. Vom începe în circa două minute.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 Bine, allora se prendete posto. Da, vă rog să luați loc ca să începem uh, procedura de vot, dar cineva dorește să ia cuvântul. E vorba de domnul Rode. Da, vă rog. Vă rog, aveți cuvântul și după aceea haideți să începem votul, că va fi destul de lung și de complicat. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea două puncte de ridicat. Când am ajuns în această dimineață aici, am văzut niște panouri și o adevărată demonstrație în fața sălii. Ehm, s-au declarat acolo niște eroi ai energiei eh, verzi, a energiei ecologice și alții erau considerați ca niște dușmani ai acestei energii cred că trebuie să transmitem o scrisoare președinției pentru a cere ca pe viitor să nu mai existe astfel de manifestații în uh, fața sărilor noastre de reuniune. Nu e normal să găsim astfel de afișe și de manifestații când venim la lucru dimineața. Acesta a fost primul meu punct. În al doilea punct uh, vorbesc despre voturi. Aveți în față lista de voturi și la două dintre rapoarte vom avea, vom vota pentru a vedea dacă vom acorda sau nu mandatul de negociere raportorului. În timp ce la celelalte voturi nu există această posibilitate. Poate că așa spun regulile, Uh, poate că, într-adevăr, în cadrul comisiei noastre putem vota dacă dăm sau nu mandat de negociere raportorului, însă mi se pare că această mi se pare că este o modalitate nouă de a proceda. Și cred că de 2 ani și jumătate de fiecare dată când am avut un vot și am adoptat un raport, atunci s-a considerat că am dat mandat de negociere raportorului. Acum, dacă trebuie să schimbăm lucrurile, aș propune cu tărie să spunem că de fiecare dată vom proceda la fel, adică vom vota mandatul de negociere. Și acest lucru să nu se spună numai la anumite rapoarte, ci la toate rapoartele. Dacă nu, riscăm ca un astfel de vot să conducă la o luptă politică. Vom ajunge să nu ne mai luptăm numai pe conținutul politic, dar să ajungem să, să și discutăm despre uh, atitudinea raportorului, uh, poate că are o atitudine mult prea ecologică, atunci poate n-ar trebui să aibă acest mandat, eh, etc. Ca urmare, trebuie să votăm ca să vedem dacă dăm sau nu mandat de negociere raportorului și atunci acest lucru ar trebui să se regăsească la fel în toate rapoartele pe care le votăm. Mulțumesc! Uh, permiteți-mi să răspund, pentru că deja pot să fac acest lucru, să răspund domnului Rode. În primul rând, da, aveți dreptate, a fost chemat uh, serviciul de securitate și uh, nu mai este nicio problemă în afara sălii și, în al doilea rând, votul va privi toate cele trei rapoarte și întotdeauna se va proceda la fel. Are cuvântul, cuvântul acum domnul Butikofer. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să spun câteva cuvinte despre acțiunile care au avut loc în exteriorul sălii noastre. Eu nu cred că e vreo problemă. Eu nu am fost declarat un erou în această manifestație. E regretabil, poate. Însă, din potrivă, eu aș spune că mă simt încurajat. Îmi dau seama că și în Parlamentul European putem avea eroi. Ca urmare, nu trebuie să considerăm că este ceva deranjant. Este o încurajare. Eu asta cred. Mulțumesc, domnul Royal. Herr Kollege Bütikofer, ich möchte Ihnen energisch widersprechen. Der Kollege Aș vrea să spun că nu sunt de acord cu colegul uh, Bütikofer. Dacă are loc o acțiune politică în fața unei săli unde trebuie să aibă loc un vot, dacă uh, se încearcă influențarea unui partid uh, politic, este inacceptabil. Domnule Buticofer, întotdeauna ați fost împotriva lobismului. Este inacceptabil, trebuie să se acționeze. Altfel ar trebui să prevedem și uh, Uh, postere ale unor uh, întreprinderi uh, din domeniul energiei care să fie plasate în sală. Parlamentul este o incintă în care nu trebuie să aibă loc niciun fel de manifestare de acest tip. Eu, unul, sunt foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă în ultimii ani în Parlamentul European. Este un exemplu prost. După cum a spus colegul, pe bună dreptate, procedura normală, doamnelor și domnilor, uh, vă rog să faceți liniște. După cum spuneam, procedura normală este ca comisia să adopte o propunere, se face o primă lectură în Parlament, o lectură în plenară, toți deputații pot să se pronunțe, după care se negociază în Consiliu. Aceasta este procedura normală. Domnul Rode a arătat că atunci când raportorului se încredințează un mandat, trebuie să se facă acest lucru în amonte. În acest caz trebuie să procedăm la fel întotdeauna. Eu sunt sceptic în ceea ce privește acordurile în primă lectură, pentru că prin aceste acorduri unii colegi pot să negocieze în grupuri izolate înainte să se pronunțe Parlamentul. Cei care discută în sală sunt uh, rugați să părăsească sala. Colegii, în acest caz, nu pot să influențeze rezultatul final. Nu pot decât să voteze cu da sau nu după ce li se prezintă rezultatul negocierilor, negocierilor cu Consiliul. Să ne uităm la ce s-a petrecut în cazul roamingului. ului în ceea ce privește roamingul, s-a luat o decizie pe fond, însă în ceea ce privește celelalte dosare, procedura este proastă pentru că ceilalți colegi nu se pot exprima, ceea ce contravine principiului democrației. Mulțumesc, a cerut cuvântul și domnul Turmes, dar după aceea, îi voi da cuvântul, dar după aceea haideți să trecem la vot, că nu mai avem timp. Vă rog, domnul Turmes. Uh, uh, Atunci când au loc voturi importante, emoțiile sunt mai mari în sală. Există un vot important în ceea ce privește roaming un vot important în ceea ce privește eficiența energetică, unul în ceea ce privește contractele, un vot în ceea ce privește raportul domnului Carinț. Aseară am petrecut o oră pentru a discuta despre acest mandat încredințat raportorului. Am discutat în, la reuniunea coordonatorilor. Pentru a ne asigura că votul decurge bine, eu, în calitate de raportor uh, pentru directiva asupra eficienței, propun să începem cu uh, directiva asupra um, roamingului și apoi să trecem la directiva asupra eficienței energetice. Nu cred că avem timp în această dimineață să purtăm discuții de principiu legate de mandat uh, și, în principiu, uh, sunt de acord cu domnul Rode, însă cred că de dragul unei uh, reuniuni uh, um, ordonate, ar trebui să trecem la voturi. lista mi Haideți să începem, dar colegul Hübner sau colega Hübner mai dorește să ia cuvântul. Da sau nu? Pe scurt, trebuie să avem respect pentru noi înșine. nu trebuie să primim documentația la ora 10 seara, în ziua precedentă, atunci când urmează un vot atât de important. E nevoie de disciplină și e nevoie de un anumit uh, uh termen pentru a avea timp să studiem documentele. Doamnă președintă, pe viitor vă rog să uh, vă asigurați că primim documentele din timp. Nu putem să primim documentele la ora 10 în seara dinaintea votului. Mulțumesc, aveți dreptate. Bine, haideți să începem votul. În primul rând, roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii. Dar doamna Nibler a cer cuvântul, vă rog. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Lassen Sie mich nur ganz kurz auch alle Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră. În uh, ultimele săptămâni am încercat să ajungem la compromisuri care să poată fi adoptate de această comisie. Mulțumesc colegilor pentru cooperarea constructivă. Chiar dacă aceste compromisuri nu au fost întotdeauna susținute de grupurile politice, cooperarea a fost excelentă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, haideți să începem. Articolul 1, amendamentul 115 și 116 împreună. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping aceste două amendamente. Amendamentul 117 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 30. IMCO 30. Cine este pentru? Împotrivă Abțineri. Se adoptă. Acum, amendamentul 31. Cine pentru? Împotrivă Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 121. Pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, împreună amendamentul 122, 32 și 11. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, compromisul 1. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 127. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă acum împreună de la amendamentul 12 de 128. Nu, nu, nu. im cu 34 mai întâi. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar acum împreună este o listă întreagă de la amendamentul 12 de până la 35 de. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum împreună 134 și 135. Cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 137. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Com- amendamentul compromis numărul 2. Cine pentru? Împotrivă. abțineri, se adoptă. Amendamentul 13. Pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Amendamentul 14. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Mm, se pare că a fost respins. Da, haideți să verificăm că nu sunt sigură. Am deschis votul electronic. Votul s-a închis. Din, este încă un vot PP uh, în plus. Foarte bine, am închis votul. Bine, deci se adoptă. 32 la 26. Bun. Amendamentul 116. Nu, 16 spune vorbitoarea. Amendamentul 16. Scuzatemi, c'è stato... Da, scuzați-mă, spune președinta, s-a produs o eroare. Așadar, compromisul numărul 3, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 16, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 17, a favor? Amendamentul 17, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, nu, s-a cerut să verificăm la 17. Da, s-a deschis votul. S-a închis votul. Nu, nu, pentru că în continuare sunt două voturi PP în plus. încă un vot PPE în plus. Bine, acum e bine și se adoptă. Tot cu 30 la 26. Bun, am ajuns la compromisul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge, nu, s-a cerut verificarea. Verificăm la amendamentul de compromis numărul 5 cu vot electronic, s-a deschis votul, a votat toată lumea, am închis votul electronic și se respinge. Bun, compromisul 6, cum cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 202 acum. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 8. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, acum 224, 225 și IMCO 48 împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 226. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, 240, 241 și 50 împreună. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 243 și 244 împreună. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping acestea două. Bun. Acum 151. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 245, acum cine e pentru? Nu, nu, în primul rând 34. 34, cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 245, pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 52, cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Și amendamentul de compromis numărul 10. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 251. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Acum cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 263. Cine pentru, împotriva abțineri se respinge. 265 pentru, împotriva abțineri se respinge. 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 280. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 281. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 282. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 283 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 296. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 299. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 303 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 304 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 și 305 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 324 acum. Cine este pentru? 324. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 324 pe pagina 38. Da, deci uh, am trecut pe pagina cealaltă. Amendamentul 324 l-ați găsit. Bun, atunci cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 325 acum. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 326 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. 50, 338 eh, și 72 împreună. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 72, partea a doua. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 73, acum cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 341, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 343, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 359, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 67. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 73 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 74 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă.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 împotri, împreună, mă scuzați, amendamentul 1, 10, 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 79, nu, nu, amendamentul 80. Nu, președinta, îmi cer scuze. Amendamentul 78. Cine este pentru? Bun. Deci amendamentul 80 până la urmă. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 82. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul IMCO 12, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 89, pentru. Deci pentru, cine e pentru? Împotriva, abțineri, verificăm cu vot electronic la 89. Votul s-a deschis. Bine, în continuare două voturi PP în plus. Eu il mio l'ho tolto per cui... Ancora una. Încă o cartelă PP în plus. Ok. La 35 a 20. Bun, deci uh, adoptat cu 35 pentru, 20 împotrivă. Bun, amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 99 și 100 împreună. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 104 cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 105 pentru, împotriva abțineri se respinge. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6, 20, 108 și 109 împreună. Cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. 111 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 112 pentru, împotriva abținere, se adoptă. 114 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 113, ă, păi, mă scuzați, 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și votul final acum. Vot cu apel nominal. Mă rog, votul electronic s-a deschis. Din nou sunt uh, două cartele în plus de la PP. Mm. Due PP in troppo ancora. Li hanno tolti o no? Ma prenda due, due Ancora uno. Încă un vot PP in plus. A posto? Bine, ok. Bine, s-a rezolvat. Haideți să vedem rezultatul votului. Da, deci cu 54 de voturi pentru și 5 împotrivă și nicio abținere se adoptă. Și acum... Complimenti ale colega. Felicitări, doamne Niblar. Și acum trebuie să trecem la următorul raport. Să vedem cine e în favoarea începerii negocierilor cu Consiliul. Deci votăm să vedem cine dorește începerea negocierilor cu Consiliul. Vot electronic, am deschis votul due PP di troppo. Din nou două voturi în plus de la PP. Deci doi supleanți să-și retragă cartelele de vot. Uno ancora. Posto? Se ok, ok, bine. Rezultatul? Bine, să vedem rezultatul votului. 46 pentru, 1 împotrivă, deci uh, comisia noastră se pronunță să începem imediat negocierile cu Consiliul. Mulțumesc! Mulțumim uh, colegei Nibler și cu asta da, domnul Turme s-a cerut cuvântul, vă rog. Uh, merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președintă. După șase luni de muncă intensă, votăm astăzi raportul legislativ cu privire la eficiența energetică. Aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, din partea diferitelor grupe, grupuri politice. Negocierile au fost dure, dar corecte. Aș vrea să mulțumesc și personalului nostru. Unii dintre ei și-au petrecut uh, serile și weekendurile pregătind uh, listele de vot și amendamentele de compromis. Pe lista de vot există o schimbare majoră. După ce am vorbit cu Pilar și cu alți colegi din grupul PPE, am hotărât să retrag amendamentul 59. Acest amendament punea probleme PPE-ului în votul final. Accept observația ppe ului și retrag acest amendament. Și acestea fiind spuse, doamnă președinte, putem începe. Iniziamo voto, un lungo. Mulțumesc, haideți să începem. Uh, este un vot complicat. Uh, vă cer uh, să colaborăm cât mai bine. Începem. Mai înainte 120. Cine pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă amendamentul. Vă rog pe cei care nu doresc să participe la vot să iasă din sală, inclusiv uh, diversi colaboratori care fac multă gălăgie. Vă rog. Bun, amendamentul 331. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 333. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Împreună 333. Da. Uh, intervenție fără microfon. 333 s-a cerut verificarea. Vă rog, am deschis votul. Din nou, cele două voturi în plus de la PP. Aș ruga colegilor supleanți, aș ruga colegii supleanți să-și retragă cartelele. Bun. Rezultatul este 15 voturi pentru, 44 împotriva. Punct de ordine, doamna Madurel. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că prezența continuă a două persoane în plus din partea PPE poate distorsiona viziunea dumneavoastră. E clar că atunci când votăm uh, cu aparatele dumneavoastră, vedeți acest lucru, dar poate să distorsioneze asta la votul cu mâna ridicată. Deci aș dori să înceteze această situație. Mulțumesc. Pe Grație. Da, mulțumim colegei Madurel. Da, eu cred că prezența a două persoane, uh, a doar două persoane nu poate altera viziunea nimănui, da, mă rog, spune doamna Pilar del Castillo. Dar vă rog să nu mai votați două persoane, dar să, uh, să, să rămâneți în sală. Bun, voi solicita membrilor PPE să nu mai voteze acești doi, mă rog, supleenții, dar uh, totuși să nu iasă din sală dacă va fi necesară prezența lor. Dar e dificil ca doi oameni să schimbe un vot, totuși. Probleme cu microfonul. Da. În ce Primește amendamentul 333. Acesta a fost respins, așadar trecem la vot. Eh, împreună 337, 338 și 339. Identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 334, eh, mă scuzați, 341 pe două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, da, partea a doua, cine pentru? Nu, nu se mai votează partea a doua. Amendamentul 343, cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 344, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 346, pentru? împotriva, abțineri, se respinge. Nu s-a cerut verificarea. Deci, votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. 28 pentru, 29 împotrivă. Deci se respinge. La o diferență de un vot. Bun. La da, Ford a cerut cuvântul. Sorry, I failed to press my button on. Îmi cer scuze, nu am apăsat pe buton la timp. Voiam să votez pentru. Vă rog să verificați încă o dată. Si, comunque sia... Bine, dar oricum e 29 la 29 și în acest caz. Deci tot uh, același rezultat avem. Se respinge oricum. Bun. Acum 346, deci a fost respins, am ținut cont și de votul doamnei Ford pentru, dar oricum se respinge cu un rezultat de egalitate. Bun, 349 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Împreună 350 și 352 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, s-a cerut verificarea. Bun, am deschis votul. Am închis votul. Avem 31 la 27, deci se adoptă. Bravo, ați avut dreptate. Bun. 357 se adoptă, deci. Nu, 352 se adoptă, spune președinta. Trecem acum la 357 cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă rog să ridicați mâinile așa încât să pot și eu vedea. Aș, bun, trebuie să verificăm cu vot electronic. Da. Deci 357. Verificăm, vă rog. Am deschis votul. Eu cred că s-a adoptat, dar verificăm. Lista chiusa? Voto chiuso? 41 a 17. Bun, deci 41 la 17, dar n-au, nu erau 41 de mâini ridicate. Bun, 358 acum. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Nu, s-a cerut, se pare din nou verificarea. Bun, haideți să vedem. 358. Verificăm cu vot electronic. Am închis votul acum și rezultatul este de 26 pentru, 32 împotrivă, deci se respinge. 358 e respins. Bun, trecem la 365. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 362 pentru 362 pentru împotrivă abțineri Cred că se adoptă, dar nu s-a înțeles exact, deci verificăm cu vot electronic. La 362, votul s-a deschis. Bun. Votul s-a închis și avem 43 pentru 16 împotriva. Bun, 368. Acum cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 8. Ă, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 9. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 375. Pentru? Împotriva abțineri se respinge. 300 74 pentru. Împotrivă se abține, eh, abține se respinge. 373 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Vă rog, da, s-a cerut verificarea la 373. Am deschis votul electronic. Bun. S-a închis votul. 26 pentru 32 împotrivă, deci se respinge. La 372. Pentru, 372 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 307, 380, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, verificăm. Verificăm la 380. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 pentru, 30 împotrivă, se respinge. 378 pentru, împotrivă. Se adoptă. Check. Check. S-a cerut verificarea la 377. Deci verificăm. Scuze. 378. 378. Mă scuzați, spune președinta, e puțină confuzie aici. 378. Verificăm 378. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu. Unul de la ALDE acum e în plus. ALDE. Bine. 378. 378, avem 43 pentru 16 împotriva. Deci se adoptă. 377 pentru, dar vă rog să ridicați mâinile. Împotrivă. Abțineri. Respins. Nu, verificăm. Verificăm la 377. Am deschis votul. Avevamo avuto ragione lui che dice 178 era che l'ha provato. Sì. Voto chiuso. Am închis votul și avem 31 pentru 29 împotriva, deci se adoptă. Da, diferențele nu sunt mari, deci e dificil. Este 79. Cine pentru? împotrivă, abțineri, da, se pare că e adoptat, dar verificăm. Deci 3, 7, 9. Verificăm.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 secretariatul îmi spune că 77, 76 devin caduce. Le-am răspuns cu asta colegului Rubic. Bun, la 379 am închis votul. 28 pentru 29 împotrivă. Deci se respinge. Înțelegeți de ce misiunea mea e dificilă. Bun. Trecem la 381. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 382 și 383 împreună. Cine pentru? Împotrivă. abțineri se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă. 6. Pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 26 pentru, <clears throat> împotriva, deci 26 am votat 6 și acum suntem la 26. Cine pentru? Împotriva. abțineri, se adoptă. 399 pentru. Împotriva. abțineri, se adoptă. 402 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 404 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 403, 406 împreună. cine pentru? Împotrivă, abțineri Aici n-ați ridicat mâinile. Verificăm așadar cu vot electronic care s-a deschis. Deci 403 și 406 împreună. Votul s-a închis acum și avem 41 pentru 18 împotrivă. Deci se adoptă. Bun, împreună 408 și 409 și 27. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 413 pentru Împotrivă. Da, suntem la 413. Repet, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 414 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 412. Verificăm. da, doriți să verificăm 414. Bine, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 33 pentru, 25 împotrivă. Deci se adoptă. Se adoptă 414. Așadar, acum trecem la 412. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 400 16 și 17 împreună. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 418 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 419 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 420 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 423 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm, 423, am deschis votul. Acum am închis votul, avem 27 pentru, 33 împotrivă, deci se respinge. Bun, compromisul 2 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 116. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1476. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1475 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1477 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, nu, verificăm la 1477. Votazione chiusa. Votul s-a deschis, acum votul s-a închis. 29 pentru 30 împotrivă, de deci se respinge. Amenantul 774. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm. Votul s-a deschis. Votazione chiusa. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 628. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu, mă scuzați, spune președinta. Compromisul 3. Se adoptă, nu se respinge. Priveam deja câteva pagini mai încolo, spune președinta. Da, intervenție din sală. Cineva dorește uh, să ia cuvântul? Dar uh, o face fără microfon. La compromis, compromisul 3 a fost adoptat, mulțumesc. Nu, nu, nu. 3 a fost adoptat. Compromisul 3 e aprobat. Microfon. Uh, Aș vrea să văd totuși uh, cifrele, rezultatul acestui vot. I numeri, va bene, vol sapere... Deci vreți să știți exact uh, cifrele. Bun. Votul s-a deschis atunci, am deschis votul electronic la compromisul 3, ca să vedem exact. Din curiozitate, probabil. Acum am închis votul și vedem că e 48 pentru, 8 uh, împotrivă și o abținere. Deci s-a, s-a fost adoptat. Bun, acum avem compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 115. Pentru, împotrivă, 115. 115, amendamentul 115, după compromisul 4, amendamentul 115, l-ați găsit? Bun. Deci 115 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 117 pe două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, să cerut verificarea pentru partea a doua, vă rog. Am deschis votul. Am închis votul. 26 pentru 33 împotriva. Deci se respinge. Aveți dreptate de data asta. Bun, compromisul 5. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, MV39. Dacă paginile corespund, e la pagina 24 sau 25, dacă ați găsit cu toții. Bun, deci MV39, trebuie să votăm partea a doua, doar partea a doua. Cine e pentru? MV39 la pagina 25. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu, s-a cerut verificarea. Bun, am deschis votul electronic. Am închis votul. Avem 42 2 pentru, 17 împotrivă. Deci adoptat. Bun. Acum compromisul 6. În pagina 29. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Nu. S-a cerut din nou verificarea. Deci compromisul 6. Verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Bun. 27 pentru, 32 împotrivă. Deci se, se respinge compromisul numărul 6. Am făcut eu o eroare. Am fost superficială, Spune președinta. Spune președinta. Bun, acum compromisul 6A. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. La pagina 33. Compromisul 7. Cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Acum trecem la pagina 40 cu amendamentul 23 amendamentul 23, partea a doua și amendamentul 110 împreună, la pagina 40. Ați găsit uh, toată lumea uh, votul respectiv? Bun, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu, verificăm. Am deschis votul. Votul chiuză? Respinto. Respins. Amendamentul 739. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Da, cred că a fost adoptat, dar uh, verificăm. Dar nu ridicați mâinile. 739. 739. Am deschis votul. 739. Eu cred că e adoptat, dar să vedem. Am închis votul. 35 la 16 se adoptă. Bun, 705 acum. Un amendament oral, uh, cu, ora, cu amendament oral, amendamentul 705. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 698. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 707 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 786 la pagina 47. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, verificăm. Bun. Am închis votul. Unul de la PP în plus. Bun, s-a rezolvat. Ba nu, în, tot uh, mai este unul în plus. Bun, am închis votul și 27 de voturi pentru 32 împotrivă se respinge. Acum compromisul 8. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Pagina 56 acum. 391 și 25. 391 și 25 împreună. La pagina 56. Cine pentru? Împotriva. Abțineri Verificăm. Am închis votul. Se adoptă. 392. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 393 pentru. Nu, la 392 s-a cerut verificare. Am închis votul. 27 pentru 32, împotriva de se respinge. 393. cine pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Compromisul nou. cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun. Trecem la compromisul 10, pe pagina 70. Deci, compromisul 10 la pagina 70. Ați găsit uh, toți uh, pagina respectivă, pagina 70. Bun. Compromisul 10. Deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la pagina 88. Amendamentul 1777 și 1779 împreună aceste două. Ați găsit uh, cu toții pagina respectivă? Deci 1777 și 1779. Bun. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Ba, oricum, Bun, s-a cerut verificarea la 1777 și 1779. Avem 27 uh, la 31. Se respinge. Amendamentul 1778. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Bun, acum vot în bloc de la 1321, 22, 23, 24, 1780, 1781. Deci vot în bloc. Parce qu'il y a deux parties. Non, mais on les vote en bloc. En bloc. En bloc. Siamo a pagina... Unde deci suntem la pagina 90. 90. Deci, de la 1321, 1322, 1323, 1324, 1780, 1781. La articolul 11 și anexa 10. Bun, ați găsit toți? Bine. Deci cine e pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Acum amendamente 1782 și 1783. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping aceste două. Nu. Verificăm. 1782 și 83. Am deschis votul. Acum am închis votul. 29 uh, pentru 30 împotrivă, deci se respinge. Da, ați avut uh, dreptate. 1325, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 1326, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1328, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1327 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, verificăm la 1327. S-a deschis votul. Acum votul s-a închis și avem 32 de voturi pentru 26 împotrivă, deci se adoptă. Bun. 1329. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 59 a fost retras. Și atunci trecem la 60. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, verificăm. Am închis votul. 29 pentru 30 împotrivă. Deci se respinge. Compromisul. Bun. Trecem la compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cu asta trecem la compromisul 13 pe pagina 95. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 800. Uh, 26. Thomas Ancine este pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 775. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17. Nu, s-a cerut verificarea la 775. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru 33 împotrivă se respinge. Foarte bine. Acum amendamentul 14, amendamentul de compromis. Uh, mă scuzați, 14 FEM. Pentru, împotrivă. Check. Check. Verificăm. Votazione chiusa. 25. Am închis votul, 25 pentru, 32 de voturi împotrivă, se respinge. Acum, uh, amendamentul 17. Contrari. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 14 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendul 1472. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Nu. Verificăm. La 1472. Aprovato. E poco, ma è approvato. Chiusa. Am închis votul 29 pentru 30 împotrivă se respinge. Bun, 1472 a fost respins. Amendamentul 78 și 91. Vot în bloc. cine e pentru? Împotrivă. Astenuti verifică. Abțineri. Nu. Verificăm cu vot electronic. Se deschide votul electronic. Bun, acum am închis votul. 28 la 29, de deci se respinge. Bun, acum 92 și 118 împreună. Cine pentru? Împotrivă. Se resping aceste două amendamente? Nu. Verificăm. 92 și 118 împreună. Votul s-a deschis. Chiuza. Votul s-a închis. 34 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. 1488 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul MV92 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 89. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 1548. Contrari. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul nu, împreună 1549 și 1550. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respingă aceste două amendamente. Acum 1553. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1559. Contra... Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 1560. Pentru. Contrari. Împotriva, abțineri, se respinge. Nu, verificăm. Am deschis votul. Votul chiuză Am închis votul. 31 pentru, 28 împotriva. Deci se adoptă. Bun, 1560 s-a adoptat. 1561 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1563 pentru. Împotrivă. Se respinge. 1566 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 1000 nu, verificăm la 1566. Perfect. Uh, am deschis votul. Votazione chiusa. Am închis votul uh, 29 la 29, da, deci se respinge. Da, ați avut dreptate să cereți uh, verificarea. 1784. A favore? Pentru. Contrari, astenuti. Împotriva, abțineri, se respinge. 1780. Contrari. Pentru, împotrivă, uh, se respinge. Bun, împreună 1786 și 105. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Da. Se pare că a fost adoptat, dar nu, nu e clar, deci verificăm. Bun, am deschis votul. Am închis votul. Bun, 51 la 8. Da, dacă nu ați ridicat mâinile, ce să facem? Bun, votăm la 1787, votăm doar amendamentul oral. Doamna Hall a cerut cuvântul. Doamna Hall. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să corectez ceva, cred, cu asentimentul tuturor grupurilor politice. Cuvintele electricity undertakings ar, undertakings ar trebui să se înlocuiască cu network operators. Acoperă situațiile din toate statele membre. Mulțumesc. Tutti d'accordo? Va bine, met- Bine, sunteți de acord, atunci uh, supunem la vot acest amendament oral 1787. Deci doar amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1788. A favore? Contrari? Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1789. A favore? Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1790 și 1791 Sieme. A favore? Împreună. Uh, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 1792. Nu, verificăm la 90 uh, și 91, la 1790 și 1791. Am deschis votul. One PPE too much? Un voto, un PPE. Nu, uh, din nou este cineva de la PP în plus. Eh, PPE în più ancora? Ancora un PP în più? Okay. Ancora un. A posto, ok. okay. Bine, 28 a 31. 28 la 31 deci se respinge. Bun, 1792. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 106. 106 envi. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1793 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 107 envi. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1796 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1797 pentru. Împotrivă. Verificăm. 1797. I gruppi hanno votato in modo diverso. 97. Votazione chiusa. Bun, am închis votul. 29 la 30, deci se respinge. Hall 1798 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votazione chiusa. Un PP di un, un vot în plus de la PP. Fine. Ok. 31 la 25. 31 la 25 de se adoptă. 1800. A favore? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1809. A favore? Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu verificăm. Verificăm la 123. Pepe pedi troppo. Votazione chiusa. 28... Am închis votul. 28 la 30, deci se respinge. 124. Cine e pentru? Contrari. Împotriva abțineri se adoptă. 125 pentru. Împotriva uh, se adoptă. O, nu, MV1. MV1, ce e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 126. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. MV2. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 132. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 135. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, verificăm la 138. Votul s-a deschis. Cineva de la PPM Plus? Bine. Am închis votul. 31 la 29. Deci adoptat. Bun, 141 și MV3 identice. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. 26 la 32. Se respinge. Am venit 142 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 143 pentru împotriva abțineri se adoptă, 144 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 147 pentru, împotriva abțineri nu, cred că e respins, dar verificăm. Verificăm la 147. un vot PP în plus. Bun, am închis votul 25 la 33, deci se respinge. Bun, 148 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Nu, verificăm. Să cere verificarea la 148. Am deschis votul. Am închis votul. 33 la 27 se adoptă. 149 pentru împotriva abțineri se adoptă 150 pentru împotriva abțineri, se respinge, cred, dar verificăm. Am închis votul. 33 la 26 se adoptă. 150, deci se adoptă. Bun, 152 acum. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Împreună 155, 156. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se resping aceste două amendamente. Nu verificăm. 155, 156. Bun. Din nou un PP în plus. Bun. Am închis votul. 26 la 33. Deci se respinge. Am venit 157. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Vă rog. Da, verificăm la 157. S-a deschis votul. Bun. Votul s-a închis. 29 la 31. Respins. Amendamentul 159 acum. Hall. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 100. 60, partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 161. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm la 161. Bun. Am închis votul. 31 la 28, deci se adoptă. Bun. Trecem acum la 162 și 163 împreună. cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 164, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 166. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 174. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 175. Pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. La 175. Am închis votul. 31 la 29 se adoptă. Bun, aici la 184 avem un amendament oral care a fost prezentat. Deci, uh, supun la vot acest amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 180. Da, mă scuzați, puteți confirma exact ce anume votăm cu amendamentul oral. Asta înseamnă că votăm amendamentul original cu eliminarea cuvintelor or occupied, că nu știu exact ce am votat. 184, amendamentul Chichester, votăm amendamentul Chichester cu amendamentul oral. Deci cu adăugirea, adăugarea amendamentului oral. Și amendamentul oral se referă la eliminarea cuvintelor or occupied. Bine, mulțumesc. Bun. Trecem la Dar haideți să verificăm la 184. Vot a favore. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Non passa perché l'ha devuto col PP. Mm. Credo sia respinto, ma vediamo. Chiuso? Am închis votul electronic. 30 la 28 se adoptă. Nu se poate decide. Emendamento 188. 188 acum. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 183 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 181 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 185 și MV5 împreună. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 190 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. FAM 2. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, verificăm la FEM 2. Votazione aperta. Am deschis votul. Votazione chiusa. Am închis votul, stai așa că mă scuzați, 24 la 33, deci se respinge. Amendamentul 1, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 200. Amendamentul 200. 199. Nu, 199. Îmi cer scuze. Amendamentul 199, spune doamna președintă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu este foarte clar votul. Verificăm. La 199 verificăm electronic. S-a închis votul. 32 pentru, 26 împotrivă, se aprobă. 201. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ajungem la FEM 4, pe următoarea pagină, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 214 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic la amendamentul 214, s-a deschis votul. Votul s-a închis. 42 pentru și 15 împotrivă. Se aprobă, se adoptă. 221 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. MV7 pentru, nu. Este caduc. Doamna președinte își cere scuze. MV7 este caduc. Amendamentul 3 acum? Nu. 227. Îmi cer scuze, 217. Cine se pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3. Can you check again? Vă rog să verificăm dacă totuși MV7 este caduc, pentru că nu cred că ce, cele două amendamente de dinainte nu cred că au fost adoptate. Sau mă înșel eu? A, ah, nu. Da, am greșit eu. Îmi cer scuze, doamnă președinte. Scuze, siamo l'emendamento 3. Amendamentul 3, acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 231 pentru, nu, nu, nu, nu votăm 231. Trecem la 232 și 233, le votăm în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 238 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Două treizeci și șase. și 237 împreună sunt identice. Cine se pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 241 pentru, împotrivă, Abțineri? Pare a fi respins. Cred că, respin, cred că este respins, nu mai verificăm. 242, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30, 239, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 243, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu. Verificăm. Verificăm la 243. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 pentru, 31 împotrivă, se respinge. 244. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 256 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 248 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 258 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 262 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 264 și 265 și 266 împreună, împreună pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 267 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 268 pentru, împotriva abțineri se respinge. 260 se cere verificarea la 268. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă cu 35 pentru, 21 împotrivă. 268 se aprobă așadar, 269 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 273 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 274 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 276 pentru. Doriți o verificare la 274, verificare electronică, să deschizi votul la 274. S-a închis votul? 28 la 30. Așadar, 274 se respinge. 276 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 277 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 278 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 279 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 280 și MV10 le votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. MV11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 281 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 281. S-a, s-a închis votul? 47 la 13. Bun. Felicitări. 200 81 se adoptă așadar. 282. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm. S-a închis votul. 32 la 26. 284 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 285 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 286 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 287 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă mv 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. mv 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. mv 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Nu. Îmi cer scuze, spune doamna președintă, verificăm la FEM 7, probabil că se respinge. Haideți să verificăm electronic. S-a închis votul. 16 la 42. Se respinge. Envi 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 302 pentru. Împotrivă. Da, 302 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. S-a închis votul. 32 la 28. Se aprobă. MV 19. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. MV21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 306 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La 306. Votul chiuza. S-a închis votul. 28 la 30 se respinge. 122 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 121 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. sono, il faut les voter maintenant. Allora, abbiamo Se pare că am uitat un amendament. Amendamentul de la pagina 100, mai mult sau mai puțin, amendament depus de doamna Ford. 1489. Articolul 17, alineatul 2. Da, pagina 97 la socialiști sau 100 Deci articolul 17, alineatul 2, pagina 100. Este vorba despre amendamentul numărul 1489 depus de doamna Ford, care nu a fost votat. L-ați găsit cu toții? Bun. Îl supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ajungem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 51 pentru, 6 împotrivă și 3 abțineri. Ceea ce înseamnă că votul pentru negocierile interinstituționale cu Consiliul îl votăm acum. Cine este pentru? De fapt s-a deschis votul. S-a închis votul. pentru, 22 împotrivă, 5 abțineri. Am. Uh, s-a votat mandatul interinstituțional. Mai cu e de GPL, mm. eu, eu uh,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 Inițiamo subito a Haideți să începem uh, ultimul raport Carins, mecanism, da. Dar vă rog să luați loc, vă rog să luați loc, pentru că mai avem uh, încă un raport pe care trebuie să-l votăm. Vă rog să luați loc. Mai avem un raport. Mai avem un vot. Deci raportul Carins Amendamentul de compromis 1. Începem așadar cu raportul Carins. Cine nu este interesat poate să părăsească sala. Vă rog. Dobbiamo proseguire le votazioni. Continuăm așadar cu votul și rog pe cei care nu sunt interesați să părăsească sala. Raportul Carins, amendamentul de compromis 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 1, amendamentul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm în bloc amendamentele 10, 61, 62 și 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Pare respins, dar verificăm electronic. Să deschizi votul. Așadar, 10, 61, 62 și 11 în bloc. S-a închis votul. 27 pentru se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 70 Facem verificarea electronică, s-a deschis votul. S-a închis votul. 18 la 31 se respinge. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Votăm în bloc amendamentele 14 și 95. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 97, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Facem verificare electronică la amendamentul 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 la 29 se respinge. Amendamentul 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 112 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 113 și amendamentul 13 împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 114 și 16 împreună Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentele 16 și 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă. Amendamentul 121 și amendamentul 15 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 124 pentru abțineri, ă, pentru împotrivă, ce scuze, abțineri, se respinge. Amendamentul s-a cerut o verificare la 124. S-a închis votul. 24 la 30 se respinge. Amendamentul 125 pentru. Nu. Înainte avem amendamentul 20. Îmi cer scuze, amendamentul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 125 pentru împotrivă abțineri se respinge amendamentul 126, 21 și 17 împreună pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. 130 pentru împotriva abțineri se adoptă. 131 pentru împotriva abțineri se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic la, 124, la 24, îmi cer scuze. Amendamentul 24, s-a deschis votul. Prima parte. S-a închis votul. 28 la 25 se adoptă. Amendamentele 2, 29, 30 și 4. Pentru, împotrivă, abțineri. Pare a fi aprobat, dar verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. 33 la 22 se aprobă. Amendamentul 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva Nu, nu votăm amendamentul 2. Amendamentul 2 INTA precizează doamna președinte. Amendamentul 2, INTA, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3, INTA, pentru, Nu. Trebuie votat. Secretariatul îmi spune că trebuie să-l votăm pentru că cel de dinainte nu a fost adoptat, a fost respins. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm la amendamentul 3. S-a închis votul. 20 la 33 se respinge. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 38 și 39 pentru și și 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 și 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42, nu, este caduc. 40 4 la fel, deci amendamentul 3 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri verificăm. S-a închis votul. 28 la 18 se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 53 și amendamentul 5 pentru, împotrivă, nu, am uitat amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 și 5 împreună, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 și 6 împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 și 7 împreună pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă cere, se cere verificare la amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 la 28 este respins. Vot final. S-a deschis votul. S-a deschis votul la votul final. S-a închis votul. Patruzeci și opt pentru, cinci împotrivă. Felicitări! Și acum votăm mandatul de negociere. S-a deschis votul pentru negocierea interinstituțională cu Consiliul. S-a deschis votul așadar. S-a închis votul. Patruzeci și opt pentru și patru împotriva. Portate pazienza, abbiamo ancora due voti. Răbdare, vă rog că mai avem încă două voturi. Vă rog, eh, aveți puțin tică răbdare. Și foarte rapid votăm deja votul final, raportul Gherec, articolul 44. Contrari. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 45. Pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 46. Pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 12. Pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 13. Pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, Ah, scuze. 48 a favore. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49, 50 împreună, pentru împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 56 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 uh, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru, împotriva abțineri se respinge. 67 pentru, împotriva abțineri a, uh, se adoptă. 21 pentru, împotriva abțineri nu știu, verificăm. 21. 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 70 acum pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 23, dar doar partea a doua. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 24 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, verificăm. Dove siamo? 93? Il, sul 93 stiamo votando. Deci votăm 93, 93 verificăm. Uh, am închis votul. A votat toată lumea. Bun, deci se adoptă. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 95 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 38 nu, verificăm 37. Am deschis votul. Così, il 21 rapporteur mi pare che l'abbiamo saltato, mi vorrei sbagliare. 21, 20 più rapporteur, la votevo, la udire. Votazione chiusa. S-a închis votul. 24 a 20. 24 a 23 de se adoptă cu o diferență de un vot. 38 a favore. 38 pentru, împotriva, Abțineri? Nu știu dacă e aceeași majoritate ca adineauri, verificăm. Am deschis votul. Votazione aperta sul 38. Deci 38, verificăm. Che per un punto è passato. sì, basta una virgola. Eh. 38, 38. Votazione chiusa. Am închis votul.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 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și vot final acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votul final, facem un uh, votul final. Nu, votul final e electronic. Se deschide votul. Io qui non ho segnato, Votazione chiusa. Am închis votul. 38 pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri. Deci se adoptă. Bun, și ultimul vot din această dimineață. Țavela, raportul Nichi Țavela. Amendamentul 1. Pentru. Deci, raportul Țavela. Dacă aveți uh, fo- foaia de vot cu toții, e ultimul vot. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 cu amendament oral din partea PPE-ului. Bun, cine este pentru? Cu amendament oral. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18, pentru, împotrivă, a, a, se adoptă. 19, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Vot final, am deschis votul electronic. Votul chiuza. Am închis votul.